o să sunt scot la alții, nu înțeleg. Președintele. Bună ziua, stimați colegi. Reluăm sesiunea plenară. Procesele verbale ale reuniunii de ieri sunt disponibile și dacă nu există niciun fel de obiecții, ceea ce nu pare să fie cazul, într-adevăr, atunci aceste procese verbale sunt adoptate. Trecem la un anunț